le vostre osservazioni e mi riservo di intervenire in chiusura a commento a spiegazione delle stesse. Grazie per l'attenzione. Merci, Monsieur le rapporteur. Il y a une demande de, de parole de Monsieur Simpson au nom du PSE. Well, Chairman, I got a, a little bit of a problem here. I don't know whether everybody else has got it, but I seem to have amendments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 Entonces querría simplemente preguntar por qué parecen casi idénticas cuando, desde luego, en la versión española son idénticas. Y se podría corregir en ese sentido la lista de votos. Gracias. Merci, Madame Ayala. Si vous le voulez bien, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vais demander à Madame Moutman d'intervenir au nom de la Commission. Merci, Merci Monsieur le Président. Euh, en bref, euh, d'abord, je voudrais euh, remercier euh,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 Und ich finde, diesen Rückstand, den sollten wir schnellstmöglich aufheben und nicht versuchen, Defizite noch weiter aufrechtzuerhalten. Merci, Monsieur Kramer. Madame la vice-présidente Ticau. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, cred că în ceea ce privește drepturile pasagerilor uh, este important ca, în special în ceea ce privește navele mici, să fie asigurate condiții astfel încât și persoanele cu dizabilități să poată avea acces. Acest lucru este necesar în special pentru navigația interioară. Mulțumesc. Uh, și consider că, din păcate, în acest domeniu s-a făcut uh, prea puțin. În special, embarcațiunile mici nu sunt prevăzute cu facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc. Merci, Madame Ticao.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 Dazu sind diese Korrekturen und Anpassungen erforderlich. Schönen Dank und ich bin gespannt auf Ihre Kommentare. Merci, Monsieur Stockmann. Je passe la parole à Monsieur De Grandes Pascual, s'il vous plaît. Sí, señor presidente, con toda brevedad. El, yo formulé en su momento un grupo de seis enmiendas, dirigidas todas ellas y con la firma del señor Fernández,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 cuando llegue la ocasión, porque efectivamente es un tema que no es baladí, no es un capricho, no es un privilegio, es un hecho separador que merece la pena atención. Nada más, presidente, muchas gracias. Merci bien. Madame Lichtenberger por les Verts, s'il vous plaît. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an den Berichterstatter für seine Arbeit und für den Versuch, das zu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 Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Stocan, Stockman pentru munca domniei sale. <clears throat> În ceea ce primești, privește amendamentul 7 legat de comitologie, îl voi retrage. În ceea ce privește amendamentele 23 și 26, uh, am depus aceste amendamente întrucât am considerat că asistența financiară comunitară pentru acțiunile de transfer modal, respectiv pentru învățarea în comun, ar fi util să, se, să crească până la 80%, spunând acest lucru întrucât, din păcate, știm cu toții și Marco Polo 1 și Marco Polo 2 au suferit întârzieri și, din păcate, sumele care au fost alocate în bugetul comunitar nu au fost utilizate corespunzător de către statele membre. Deci consider că este important să plecăm de la situația existentă și să încercăm să îmbunătățim modul de accesare a acestui uh, program. În uh, ceea ce privește acordurile de subvenționare, am uh, propus reducerea perioadei minime a acordurilor de subvenționare la 24 de luni. Vreau să vă spun că cel puțin în ceea ce privește Marea Neagră și zona Mării Negre, consider că programul Marco Polo are un potențial extraordinar și de aceea Consider că, în special pentru noile state membre, programul Marco Polo II este o bună oportunitate de a îmbunătăți condițiile de navigație și de a dezvolta programe specifice. Mulțumesc! Merci bien, Madame Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, la verdad es que felicitar al señor Stockman, que podríamos decir que es el, el padre parlamentario del, del programa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 dass wir dann morgen äh, abstimmen können äh, in einer Weise, die äh, es uns ermöglicht, zum Schluss in der ersten Lesung hiermit fertig zu werden. Dankeschön. Merci beaucoup, Monsieur Stockmann. Si vous le voulez bien, nous allons passer euh, au rapport de Madame Jensen. Nous sommes parfaitement dans les temps et donc euh, c'est un rapport important sur les systèmes de transport intelligents. Je lui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 Doresc să o felicit pe doamna Jensen. Într-adevăr, am colaborat foarte bine, au fost întâlniri cu shadow raportorii și chiar cred că a fost o, o activitate constructivă. Vreau să-i mulțumesc pentru amendamentele de compromis transmise. Ehm, în principiu am văzut că ați preluat multe din ideile pe care le-am uh, înaintat. Ehm, aș fi dorit dacă am fi putut uh, să extindem modul de această directivă la toate tipurile de transport, cu siguranță că uh, am fi avut un consens total. Deci, uh, în principiu, conținutul acestor amendamente de compromis sunt uh, absolut uh, în aceeași linie cu ceea ce am propus noi. Singura rezervă a fost aceea că, în continuare, se limitează doar la transportul rutier și punctul nostru de vedere a fost acela și este acela că am dorit ca Uh, să utilizăm această oportunitate pentru că trebuie să recunoaștem uh, în următoarea perioadă de timp uh, nu vom avea ocazia să reglementăm sistemele inteligente de transport și pentru alte moduri de transport și de aceea am considerat că era oportun să folosim această ocazie de a extinde introducerea și promovarea sistemelor inteligente de transport pentru toate tipurile de transport. Este esențial să se asigure interoperabilitatea multimodală a aplicațiilor și serviciilor uh, prin uh, sistemele inteligente de transport. Cred că este important de asemenea să abordăm uh, zona transportului urban pentru toate tipurile de transport și în special pentru transportul urban. Consider că sistemele inteligente de transport trebuie să se refere la toate modurile de transport. De asemenea, am făcut câteva amendamente legate de datele cu caracter uh, personal și faptul că toate aceste date care sunt colectate și prelucrate de către sistemele inteligente de transport trebuie să respecte legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Și de aceea am apreciat și amendamentul dumneavoastră referitor la caracterul anonim al unor date colectate. În ceea ce privește răspunderea furnizorilor și răspunderea financiară, într-adevăr sunt două elemente separate. Atunci când discutăm de sistemele inteligente de transport, discutăm de niște decizii care sunt luate pe baza uh, datelor și proceselor acestor uh, uh sisteme inteligente de transport și de aceea cred că, pe de o parte, trebuie stabilită răspunderea furnizorilor, indiferent că vorbim de vehicule sau de infrastructură, și de asemenea cred că în ceea ce privește partea financiară este important ca statele membre să stabilească, pentru că ele vor avea obligații, dar cred că este important să aibă și resursele necesare. Și de aceea cred că fiecare stat membru va trebui să stabilească care sunt resursele financiare și modul prin care va sprijini implementarea sistemelor inteligente de transport. Cred că este important să nu rămână o simplă declarație politică, ci fiecare stat membru să găsească și să definească foarte clar resursele financiare care vor sta la baza sau vor sprijini implementarea acestei directive. În uh, ceea ce privește um, compatibilitatea cu aplicațiile telematice, am făcut acel amendament exact în perspectiva în care dorim extinderea practic a scopului directivei și către celelalte Uh, moduri de transport. Închei spunând că vom vedea cum va fi mâine votul. Uh, sunt convinsă că uh, raportul va fi aprobat. Este un document extrem de important. Noi ne-am dorit să putem să extindem la toate tipurile de transport, însă vreau să subliniez că esențial va fi ca să putem asigura interoperabilitatea multimodală a tuturor aplicațiilor. Mulțumesc!